de, uh, din 2008. În același timp, se face referire la mai multe, mulți factori de nesiguranță, cum ar fi creșterea datoriilor. Datoriile se explică și prin multe credite mici și rapide, unde în foarte multe state membre există um, cazuri de dobânzi uh, exagerate pentru un credit foarte mic. Un uh, cetățean trebuie să-și uh, să, potreacă, să meargă câteodată chiar după gratii pentru aceste anomalii de pe piață. Și viața cetățenilor, calitatea vieților este afectată. Calitate, uh, activitatea firmelor care oferă credite rapide trebuie să fie abordată de către noi, pentru că e vorba de un abuz economic. Avem nevoie de o protecție mai bună a consumatorului pentru oamenii care au căzut uh, prada acestor practici. E vorba de o activitate ilicită economică care ar trebui să fie interzisă. Sper să ne susțină toată lumea. Monsieur Draghi, permettez-moi Domnule Draghi, permiteți-mi uh, să vă admir. În uh, preajma unei crize financiare la care se așteaptă toți specialiștii, iată ce tupeu. Uh, ne spuneți că totul este bine. Știți că e nevoie, era nevoie de un buget federal în spatele euro. euro. Știați că nimeni nu dorea un astfel de buget. Aveați o posibilitate. Puteți recurge la uh, Banca Centrală. Uh, Mike Stat făcuse o propunere. La fel și ca asta de Economie Italiană veniseră cu soluția finanțării economiilor din țările din Sud pentru a diminua diferența. Însă în 2012 germanii n-au vrut, iar astăzi ați ieșit din criză cumpărând 2600 de miliarde de uh, uh, datorii publice. Este un eșec total. Mulțumim, domnul Marias, un minut. Κυρία Νταγκή, η Ευρωζώνη χρειάζεται άμεσες αλλαγές Mulțumesc. Pactul draconic de stabilitate trebuie să fie eliminat, politica de austeritate trebuie să fie abandonată. BCE-ul trebuie să fie um, creditorul de ultimă instanță și statele membre au nevoie de o suveranitate băncile centrale ale statelor membre trebuie să aibă posibilitatea să facă o politică monetară până la un prag care să corespundă ă, părților de capital la BCE. Nu putem să mai ă, permitem doar o Europa a unor ă, țări din nord și sudul să sufere și să aibă mai multe deficite și mai multe datorii. Iar BCE-ul dumneavoastră, domnule Draghi, ar trebui să vă cereți scuze, să vă cereți scuze la poporul sărăcit, elen. Troica a aplicat o politică de austeritate la noi în țară pentru ca băncile străine să poată să se alimenteze. Și iată ce s-a întâmplat. Mulțumesc. În un minut. Domnule președinte, PCE a pompat în economie 4.000 de miliarde de euro. E mai mult decât PIB-ul Germaniei. Acești bani ieftini au fost benefici pentru economiile Italiei și a Franței, care n-au fost nevoite să facă neforme. Acum au datorii și mai mari, un șomaj ridicat în special în rândul tinerilor. Au fost bani ieftini, mai ales pentru bănci, însă dobânzile reduse năruie șansele de economisire pentru bătrânețe și această politică monetară este uh, prea generoasă și Mă tem că va veni și nota de plată care va fi ridicată atunci când va scădea creșterea economică. Guvernele trebuie să facă reforme, dar nu în sensul unei uniuni de transfer, ci în sensul unei eficientizări a unei impuneri mai bune. Avem uh, procedura catch the eye și avem uh, înscriși un singur coleg de-al nostru, domnul Borghețiu. Vă dau cuvântul existente. L'enorme Mulțumesc, domnule președinte. Cele peste 750 de cauze din partea diferiților cetățeni, nu numai bănci, au fost și care au fost adresate uh, către autoritatea de rezoluție și instituțiile europene care au fost implicate în autoritatea de vigilență și supraveghere, control uh, la nivel bancar, ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Eu vă solicit atenția în ceea ce privește această problemă care n-a fost tratată deloc nu s-a tras un semnal de alarmă, deși Curtea de Conturi Europene a zis foarte clar ce se întâmplă. S-a văzut pasivitățile de care dau dovadă diferiții uh, actori implicați pe, în sistemul financiar european, care sunt implicați în procedurile de rezoluție și ale, ale băncilor care riscă falimentul. Cred că ar trebui să ne gândim că există o, o mare problemă pentru credibilitatea uh, Comisiei, Consiliului în general, dar și autorităților de rezoluție. N-ar trebui să ne uităm la lucruri în față. Nu este datoria noastră să arătăm oamenilor care este realitatea de fapt, economia reală, cea pe care dumneavoastră ați distrus-o? Domnul uh, vicepreședinte al Comisiei, domnul uh, Dombrovskis, aveți cuvânt. Mr. Chair, Honorable uh, President Draghi. Domnule președinte, onorate președinte, domnule Draghi, onorați deputați, am vorbit despre angajamentele constructive um, între parlamentele Parlamentul European și BCE în ultimii ani și despre convergența opiniilor noastre în multe aspecte din raportul domnului Mato arată că la fel este situația și acum. Cu toate acestea, în concluzii, vreau să revin asupra unui subiect menționat și în raport referitor la necesitatea integrării financiare pentru a îmbunătăți transmiterea politicilor monetare și ajung astfel la temele uh, um, unii vieții de capital, piețelor de capital și uh, finalizarea Uniunii Bancare. Propunerea Comisiei uh, referitor la Uniunea Bancară, prețul de capital uh, are, de fapt, trei subpropuneri care au fost aprobate. Contăm în continuare pe susținerea dumneavoastră pentru proiectul uh, referitor la piețe de capital, care va duce la piețe de capital mai bine conectate și astfel va uh, permite consolidarea monedei euro. Mulțumesc! Președinte, îl rog acum pe domnul președinte Mario Draghi să ia cuvântul în încheierea dezbaterii noastre înainte de domnul Mato. Well, thank you. Um... Ei bine, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc domnului raportor uh, Mato pentru raportul redactat și, de asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru toate complimentele la adresa BG și acum am să răspund criticilor. În ceea ce privește schema pentru garantarea depozitelor EDIS, da, BCE întotdeauna a fost un susținător a acestei scheme. Trei uh, chestiuni aici. Oricare ar fi calea în a realiza EDIS, obiectivul final de a avea o schemă de garantare neutră ar trebui să fie întotdeauna avut în vedere. Sigur, calea spre acest deziderat nu va fi simplă, știm cu toții acest lucru. Și de aceea, diferiți pași, tergiversări, compromisurile, toate acestea sunt necesare. Însă, direcția și obiectul final trebuie avute mereu în vedere. Deci cum veți uh, găsi de cuvință să continuați, ține de dumneavoastră. Dar orice ar decide, uh, nu cred că trebuie făcut niciodată un compromis în ceea ce privește obiectivul final. Un al treilea aspect în ceea ce privește EDIS. Nu există progrese clare pe această cale dacă nu există o reducere a riscului convingătoare peste tot. S-au făcut progrese totuși pe acest front deja, dar trebuie făcute mai multe. Și BCE a arătat cu diferite ocazii că partajarea riscurilor în sine contribuie deja la reducerea riscurilor. Sunt cele două pârghii pe care le avem pe acest drum spre obiectivul final pentru această schemă de garantare comună. Au fost mai multe întrebări legate de efectele economice ale politicilor BCE. S-au făcut comparații cu uh, alte zone din lume, sau comparații în uh, cu zona economică înainte de introducerea euro, după. Mm, s-a spus că atunci totul era lapte și miere, dar vă pot spune că n-a fost nici atunci paradisul, mai ales pentru țările care astăzi se plâng. N-a fost deloc fantastic înainte de euro. Vreau să fac o comparație cu Statele Unite, pentru că cineva a ridicat acest punct în discuție. Rata șomajului în 98 în zona euro 19 a fost de asta rată de ocupare de 59%, acum este 63%, cea mai ridicată din zona euro vreodată. În Statele Unite a fost de 73,9% în 98 și astăzi este 70,6%, deci a scăzut, nu a crescut. Locurile de muncă create în zona euro în această perioadă au fost de 19,8 milioane, iar cele create în Statele Unite au fost de 17,2 milioane. Sigur că trebuie să avem grijă când facem aceste comparații, pentru că unitățile trebuie să fie standardizate. Dar aceleași cifre și în ceea ce privește ocuparea la nivel de milioane. Atunci când ați întrebat despre efecturile secundare ale politicilor noastre monetare în zona euro, Răspunsul este că principalul efect secundar în perioada dintre 2013, atunci când situația a fost cea mai gravă, și astăzi, a fost crearea de 9,6 milioane de locuri de muncă, mai mult ca niciodată. Acesta este principalul efect secundar. Acum, alte întrebări legate de prezența stabilității financiare. E adevărat că în anumite zone localizate a zonei euro observăm că mm, evaluările sunt poate mm, sau se fac anumite supraevaluări, mai ales pe imobiliare, um, în anumite subsegmente ale pieței de obligațiuni, dar oare rule, aceste riscuri vor duce la riscuri sistemice? Răspunsul care îl dăm până acum este nu. Sigur că trebuie să monitorizăm cu atenție dar răspunsul la aceste situații locale nu poate constitui o modificare a politicii monetare. Trebuie să folosim instrumentarul macroprudențial și, și guvernele naționale trebuie să o facă. Și spuneați, de fapt, că guvernele naționale răspund cu instrumentelor naționale împreună cu BCE. Acum, la modul mai general, unii s-au referit la rolul BCE și așa cum pe bună de dreptate, observă domnul raportor, BCE are rolul său, dar nu poate îndeplini toate rolurile pe care, care revin de fapt altora. BCE-ul are un rol limitat la politica monetară, care este circumscris în mandatul său. Nu poate să facă treaba celorlalți. Am spus-o cu mai multe ocazii, chiar și în această dimineață cum um, spuneam atunci că, nu, că beneficiile euro nu au fost partajate între toți participanții la euro. De ce nu? Din două motive. Sunt necesare reformele în aceste țări. Că fac parte din zona euro sau sunt în afara lor, trebuie făcute reformele necesare și nu există un uh, proiect um, unic în acest sens. Uh, se schimbă de la țară la țară, fiecare țară are istoricul propriu. Asta este ideea de bază. Dacă în lipsa reformelor nu există creștere. Dar mai sunt și probleme care țin de nefinalizarea Uniunii Economice și Monetare și de aceea se impune să se finalizeze în sfârșit uh, lucrurile deja adoptate, adică Uniunea Bancară. Apoi trebuie să ne mișcăm mai repede în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capitale și în al treilea rând trebuie creată capacitatea fiscală. Și dacă facem primele două și Parlamentul European chiar a avut un rol foarte pozitiv și constructiv în toate momentele acestei dezbateri, deci dacă aceste două lucruri se realizează, sunt stăm mult, mult mai bine, chiar dacă următorii pași în ceea ce privește crearea capacității fiscale pot dura mai mult, datorită dificultăților de ordin politic. A existat o întrebare și anume ce ar putea face BCE în ceea ce privește anumite credite specifice acordate de bănci uh, cetățenilor. Ei bine, la modul general, BCE nu poate face nimic în această privință, ține de autoritățile naționale cu competențe în domeniu. ori e vorba de chestiuni care țin de protecția consumatorilor, deci autoritatea de protecție consumatorilor trebuie să monitorizeze condițiile de creditare. Dar, vorbind la modul general, dacă vorbim de țările în care creditele neperformante, situația acestora este dramatică datorită consecințelor sociale pe care le au, în uh, credite neperformante, ai două tipuri de debitori, uh, debitorii normali sau strategici și cei care se confruntă cu probleme sociale majore. Iar aici răspunsul nu e de a schimba cultura de plată, ci de a ajuta pe cei săraci care nu pot să ramburseze. Deci lucrurile trebuie separate. Haideți să nu modificăm, să nu afectăm uh, sistemul financiar bancar, pentru că rezultatul nu ar fi decât că nu ar mai putea acorda credite pe cât ar putea sectorului privat din economie dumneavoastră și, în schimb, să-i ajutați pe cei care nu mai pot rambursa. Acum, Da, mai multă lume a întrebat dacă am, ne-am îndreptat către o viitoare recesiune și mă voi referi la acest lucru în câteva clipe, dacă BCE-ul are instrumentarul necesar pentru a aborda această chestiune. Răspunsul e da, BCE are instrumentarul necesar, dar țineți cont de faptul că um, noi avem deja o politică monetară care uh, poate veni cu controcarările necesare. Deși am decis să um, oprim um, achizițiile de active nete, am decis ca stocul achiziționat să rămână constant pentru o anumită perioadă de timp. Ce înseamnă acest lucru? Pe măsură ce obligațiunile ajung la maturitate, le reachiziționăm. Ce înseamnă asta la nivelul cifrelor? Înseamnă că continuăm, de fapt, să uh, cumpărăm obligațiuni de circa 15 miliarde de euro pe lună, cam nivelul ultimelor trei luni din anul precedent. Au fost întrebări, poate chiar mai multe, cu privire la dacă politica noastră monetară a fost în sprijinul echității. Am încercat să aprofundăm acest lucru, să vedem care sunt efectele politicii monetare asupra distribuirii veniturilor, asupra distribuirii bogăției. Orice decizie de politică monetară are astfel de efecte la nivel de distribuție. Când schimbăm uh, rata dobânzilor, uh, schimbăm distribuția între creditori și debitori sau între tineri și bătrâni, dar cu siguranță achizițiile de active, politica de relaxare cantitativă au funcționat pentru că activ prețul activelor crește și deținătorii activelor sunt de regulă cei bogați și de aceea ne-a pus întrebarea dacă politicile noastre afectează redistribuirea. Și dacă ținem cont de toate efectele, răspunsul este nu. De ce? E adevărat că pe termen lung avem o astfel de, uh, un astfel de efect Dar ce factor face asta mai mult ca altele este șomajul. Și acolo unde politica monetară a a fost într-adevăr un succes, a fost într-adevăr în stimularea creării locurilor de muncă, așa cum am arătat și la începutul intervenției mele. Altcineva s-a referit la accesul IMM-urilor la creditare. Dacă politica noastră a redus accesul IMM-urilor la creditare, răspunsul este nu, nici de cum. Amândouă sunt uh, programe de achiziții de obligațiuni la nivel corporativ și acest lucru a dus la curățarea bilanțelor bancare care au avut astfel posibilitatea să acorde mai multe credite IMM-urilor. Asta începând din 2013 când am demarat acest uh, program TLTRO. Asta nu este o creditare necondiționată din partea noastră. Noi Uh, dăm bani, uh, împrumutăm bani băncilor uh, cu condiția ca acestea să bage acești bani în economie. Acum. O altă ironie a unei întrebări a fost că se spune că finanțarea monetară a deficitului ar fi soluția tuturor problemelor a fost una dintre întrebări care s-au formulat și înainte. E interesant, mai ales că atunci când finanțarea, mon- finanțarea monetară a fost disponibilă pentru țările care, de fapt, au folosit acest mecanism înainte de euro, situația a fost foarte prostă. Au de luptat cu o inflație foarte ridicată și cu un șomaj mai ridicat decât țările care nu au folosit acest instrument de finanțare monetară. Asta poate pe scurt. Dar și este paradoxal este că această soluție a finanțării uh, e adus în discuție acum de oameni care până ieri o considerau un fel de infracțiune, un fel de crimă. Eu cred că am răspuns la majoritatea problemelor, dar doar câteva cuvinte cu privire la prognoză. Dacă ne uităm la situația de astăzi, la nivel static, constatăm că avem o situație în care consumul este în creștere, destul de puternic, investițiile sunt în creștere, sunt susținute de politicile noastre monetare. Uh, creșterea exporturilor este mai mică, dar totuși e bună. Iar piața muncii este în continuare puternică. Totuși, toate acestea se întâmplă în condițiile unor rate de creștere din ce în ce mai mici. Am primit cifre mai slabe decât ne-am fi așteptat, uh, pe o perioadă mai lungă decât am fi crezut acum câteva luni. Cu alte cuvinte, la început am avut cifre mai slabe și am spus atunci că Anumite slăbiciuni se datora unor factori temporari uh, specifice anumitor sectoare sau anumitor țări. De exemplu, ceea ce s-a întâmplat în industria producător auto. Dar apoi mai există și cauze mai, de natură mai permanentă a acestei uh, descreșteri sau reducerea creșterii și unele se vor păstra. Putem spune că 2017 a fost un an destul de excepțional dacă o comparăm cu mediile istorice. Așa, am revenit pe o, la un nivel de creștere mai scăzut. Dar întrebarea pe care trebuie să o punem este, în primul rând, dacă este o scădere bruscă doar cu revenire sau dacă ne îndreptăm spre o recesiune. Răspunsul pe care îl dăm este nu, este o încetinire care nu va duce la o recesiune, dar va putea um, dura o perioadă mai lungă decât am fi crezut. Și care sunt factorii determinanți al acestei uh, slăbiri a creșterii? Și aceștia se referă, în primul rând, la mm, anumite încetiniri economice din China, de incertitudini geopolitice și Până la urmă, întrebarea este cât vor dura aceste incertitudini de ordin geopolitic. Acestea pun sub semnul întrebării pilonii asupra cărora se bazează ordinea mondială construită după cel de-al doilea război mondial. Și pun sub semnul întrebării și Uniunea Europeană. Au de-a face cu Brexit-ul, au de-a face cu tensiunile comerciale cu China, cu negarea sistemului multilateral comercial, dar am constatat că anumite dintre aceste lucruri se îmbunătățesc, altele nu, se înrăutățesc. Și rezultatul este că măcar acum, cele ce vor urma vor fi incertitudini care schimbă natura. Cost. Totul este cu un cost. Costul înseamnă o încredere scăzută, încredere scăzută în afaceri uh, și la nivelul consumatorilor. Prin urmare, de aceea, acum evaluăm situația, așa cum am mai spus, și, domnule președinte, am impresia că astfel am răspuns uh, la toate întrebările. Dacă am scăpat uh, vreuna, îmi cer scuze. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Draghi. La sfârșitul acestei uh, dezbateri dau cuvântul încă o dată raportorului Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd astăzi aici. Însă astăzi uh, a fost mai degrabă o apariție decât un raport anual uh, datorită aniversării Sper, sperăm ca uh, Parlamentul să uh, dea curs cuvintelor dumneavoastră și mulțumesc și celor care au intervenit și celor care, ale căror poziții nu le împărtășesc. Nu trebuie să ne complacem, trebuie să uh, consolidăm capacitatea bugetului nostru și să avem instrumente pentru uh, a face față crizelor, pentru a nu uh, repeta aceleași erori. Avem o uniune monetară mai solidă, însă mai sunt anumite lucruri de făcut. Au fost uh, numite unele dintre ele, creditele neperformante, printre altele, cărora trebuie să le facem față cu hotărâre. De asemenea, reducerea riscurilor și punerea în comun a riscurilor. De asemenea, Trebuie să nu ne mulțumim și să trecem mai departe. Să continuăm. Câteva puncte care au fost susținute cu de aproape în, cu unanimitate de acest Parlament. O mai bună finanțare a piețelor de capital ca, care să ajute o transmitere mai bună a politicii de capital în zona euro. Necesitatea de a îndeplini obiectivele de durabilitate în contextul politicilor monetare și uh, la fel ca și uh, la fel și instituțiile europene trebuie să respecte aceste obiective. Și în final, un lucru pe care l-a menționat uh, domnul Draghi, munca BCE în domeniul transparenței pentru a îmbunătăți comunicarea politicilor sale, ținând cont de faptul că BCE are independență de plină în hotărârea politicilor Uh, răspundere, transparență și uh, mai mare eficiență uh, reprezintă un triunghi cheie. Mulțumim, domnule Mato. Astfel, dezbaterea este închisă, iar votul are loc mâine. Urmează acum raportul domnului Torvalds în ceea ce privește raportul anual 2018 cu privire la Uniunea Bancară. Patru minute are cuvântul raportorul. Herr, tak, herr Talman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să spun că sunt foarte trist că văd că domnul Draghi pleacă din sală tocmai când începem această dezbatere. Am fost un pic dezamăgit când ascultând dezbaterea anterioară. Se pare că unii dintre colegii noștri Uh, nu-și amintesc istoria din ultimele decenii de la al doilea război mondial. Dacă vă uitați la dezvoltările economice din 1945 încoace, atunci puteți spune că e vorba de o serie de uh, evaluări și greșite și greșeli economice, atât în Finlanda cât și în alte țări. și în 1956 vă amintiți poate că Marea Britanie era într-o situație foarte dificilă. Și de atunci problemele legate de uh, monede și de devalorizări au tot apărut și au tot continuat. Willy Brandt a fost uh, un politician, un tânăr politician social-democrat în acel moment în Germania Federală și el a spus în acel moment și a exprimat preocupările în legătură cu incapacitatea de a rezolva problemele economice pe care le vedea în Europa. Propunerea sa în acel moment a fost ca statele membre să-și rezolve problemele prin crearea unui fond monetar european și a, sugerat ca 20% din rezervele de monedă să fie uh, create pentru să formeze un fond care să rezolve problemele viitorului. Dar Sigur, asta cu o condiție, că trebuia să respectăm regulile și aici au apărut dificultățile de-a lungul anului. Și cred că e foarte interesant să ne uităm la ce spunea Willy Brandt. Våra järnhårda regler om parallelliteten i våra valuta ekonomiska beslut har alltid besagt. Pentru că el vorbește despre problemele de uh, monedă, probleme monetare și vorbește în special despre Germania, și spune în germană că regula de fier a armoniei între măsuri economice și monetare uh, trebuie repetată iar și iar. din acele uh, momente, de la momentul acelui discurs al lui Willy Brandt, am văzut din ce în ce mai multe probleme monetare în uh, uh politica monetară europeană. Acesta e unul dintre motivele pentru care am creat moneda euro acum 20 de ani. Acum avem un sistem mult mai robust decât aveam înainte. Este el însă un sistem uh, etanș, uh, pregătit pentru orice șoc. Uh, ce am văzut în 2008 2009 arată că sistemul nu a rezistat complet șocurilor, mai ales sistemul bancar european. Dar au fost create reguli și cei care au urmărit politica economică în ultimii 10 ani știu acest lucru, au observat că de exemplu, atunci când Banca Spaniolă, Bancul Popular, uh, n-a mai putut să-și uh, onoreze plățile, ea a fost rezoluționată într-un mod uh, ordonat. Banca Carige a fost o altă bancă care a intrat în administrare specială a Băncii Centrale Europene. Deci au fost probleme, au, au fost situații de credere neperformante și multe alte probleme, dar totuși, acum suntem într-o poziție mult mai bună decât eram acum 50 de ani. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Torvalds. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Dombrovskis. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în primul rând aș dori să îi mulțumesc domnului Torvalds pentru raportul său anual în legătură cu Uniunea Bancară. Raportul ne relatează felul în care Uniunea Bancară a susținut piața unică, a introdus un teren concurențial echitabil în, din perspectiva fi, stabilității financiare de asemenea, a susținut uh, un cadru financiar uh, stabil de reglementare. Însă, munca nu s-a terminat. Încheierea Uniunii Bancare este o prioritate a Comisiei, lucru care transpare și în raportul domnului Torvalds, care subliniază angajamentul continuu în acest sens. De la dezbaterea de anul trecut, mă bucur să vă spun că am uh, înregistrat progrese, câteva progrese tangibile. În primul rând, am avut un acord în legătură cu așa zisul pachet bancar. Gunnar Hockmark și Peter Simon au negociat în numele Parlamentului. Pachetul bancar va consolida uh, cadrul prudențial și va uh, susține băncile în timp de criză fără să facă apel la banul, banii contribuabilului. Ne uh, așteptăm ca acest proces să se finalizeze cât mai curând în al doilea rând, s-au înregistrat progrese în implementarea planului de acțiune adoptat de către Consiliu în iulie 2017 pentru a face față creditelor neperformante, inclusiv adoptarea de către Comisie a o serie de propuneri și comunicări. Roberto Gualtieri a ă, ajuns la un acord foarte rapid cu Consiliul în legătură cu garanția prudențială Ultimele date ne arată că în 2018 capitalul bancar și pozițiile de lichiditate continuă să se îmbunătățească. Uh, s-a îmbunătățit capacitatea totală de absorpție a pierderilor. De asemenea, uh, bilanțurile uh, scad și tampoanele de siguranță cresc ratele de uh, uh, neplata au scăzut în toate statele membre și însă de asemenea trebuie să se facă față creditelor neperformante, un uh, plan de acțiune în acest sens ar trebui să fie implementat complet. O serie de scandaluri care au implicat uh, băncile europene în spălare de bani au apărut în 2018. Comisia a venit cu o propunere legislativă și cu o comunicare însoțitoare în sensul consolidării Uniunii Europene uh, și a cadrului prudențial în acest sens. O face parte dintr-un pachet de măsuri care vor consolida autoritățile de supraveghere europene și salut poziția pe care a adoptat-o Parlamentul European uh, prin raportorii Pervanș Berez și Otmar Caras Sperăm că negocierile în legătură cu aceste propuneri vor fi încheiate înainte de uh, finalizarea mandatului actual. Supravegherea bancară este un alt domeniu important. Aici uh, există consecințe importante. În 2018, Comisia a prezentat o propunere pentru un cadru de reglementare pentru uh, obligațiunile suverane uh, garantate. În ceea ce privește fintech, Comisia este de acord că trebuie să asigurăm un teren concurențial echitabil între participanți uh, în adoptarea noilor tehnologii în sectorul financiar. Acest lucru se, este, apare în comunicarea noastră în legătură cu FinTech, care a luat forma unui plan de acțiune. Însă, după cum am menționat, în ciuda tuturor acestor pași înainte, încă nu am ajuns la obiectivul nostru. Mai trebuie să avansăm în legătură cu o garanție comună pentru fondul unic de rezoluție și vom continua să lucrăm pe aceste propuneri. În ceea ce privește garanția comună, facem uh, progrese și deciziile din 2018 trebuie să fie implementate cât mai repede până la jumătatea acestui an de asemenea, ESM, Mecanismul European de Stabilitate, ar trebui să fie integrat în cadrul un, comunitar pentru a exista o examinare și con, o putere de control asupra activităților sale. De asemenea, EDIS um, completează cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare, Sistemul European de Garantare a Depozitelor, uh, și vă uh, îndemn să vedeți această uniune bancară ca o inițiativă în beneficiul tuturor europenilor. Am reușit multe de când a avut loc criza financiară, atât pentru companii cât și pentru gospodării. Așadar, Haideți să folosim timpul rămas în acest ciclu politic pentru a avea progrese tangibile către Uniunea Bancară. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului comisar Dombrovskis. Are cuvântul un minut și jumătate domnul Höckmark. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportorului. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule comisar. Astăzi am aniversat 20 de ani de monedă euro și este foarte important să ne dăm seama cât s-au schimbat lucrurile în timpul recente. Piețele financiare analizează riscul, își asumă risc și îl distribuie. Sunt diferiți, diferiți pași care trebuie parcurși și aici trebuie să avem în vedere și finalizarea Uniunii Bancare. Suntem astăzi într-o măsură mult mai bună de a analiza riscurile. Acesta este și avantajul acestui sistem cu crearea unei autorități de supraveghere. Și dacă ne asigurăm mai bine, putem să ne asumăm riscul mult mai bine, căci întotdeauna va fi o criză. Întrebarea este întotdeauna cum vom face față situației, cum vom ieși din criză. Crearea unui backstop și uh, o mai bună legislație în ceea ce privește creditele neperformante vor fi, sper eu, parte a soluției. Iar în ceea ce privește BRD, este foarte important să avem în vedere legislația cu privire la cerințele de capital și să creăm niște precondiții importante în așa fel încât uh, economia europeană să prospere și să facă față noilor crize ieșind din acestea într-o formă mult mai bună comparativ cu ce a fost în trecut. Doresc pe această cale să mulțumesc uh, raportorului și comisiei. E adevărat, mai sunt multe de întreprins. Haideți însă să nu subestimăm uh, ce am reușit uh, să obținem până acum. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Fernandez. Un minut și jumătate. Sí, buenas tardes. Bună seara, mulțumesc domnule președinte, bună seara, mulțumim domnule vicepreședinte al Comisiei. Îi mulțumesc domnului Torvalds ca uh, raportor și celorlalți raportori din umbră pentru eforturile făcute pentru a ajunge la acest raport pe care îl vom vota mâine. În aceste rapoarte în care evaluăm funcționarea uh, Uniunii Bancare, acestea sunt uh, oportune și necesare, însă ar trebui să putem să completăm uh, cadrul instituțional al Uniunii Bancare. Parlamentul a făcut un mare efort în, legi, în mandatul actual, în ultimele luni în special, pentru a trata pachetele pentru reducerea riscurilor, pachetul bancar, regulamentele pentru creditele neperformante, însă avem nevoie de un efort suplimentar în aceste ultime luni pentru a fi capabili să avem o, o, un plan de asigurare a depozitelor pentru a le arăta publicului că există un beneficiu sigur, un, o susținere pentru acest fond de rezoluție bancară. Am făcut pași pentru a reduce riscurile. Și de aceea rog Parlamentul să putem să negociem în aceste patru luni pentru a avea acest sistem de garantare a depozitelor, un instrument necesar pentru funcționarea Uniunii Bancare, să nu fie nevoie de o altă criză ca și cea pe care am avut-o în ultimul deceniu. Mulțumim. Un minut urmează domnul Ojog. Panie președinte, panie panowie. Mulțumesc foarte mult, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc raportorului și să-l felicit pentru un text bine echilibrat și care a încercat să includă opinii din toate grupurile. Salut acțiunile menite să reducă riscurile pentru fina- stabilitatea financiară, așa cum sunt descrise în raportul noastră. Vreți să mențineți diversitatea diverselor modele de banking. Nu vrem un sistem bancar monolit în Europa. Raportorul menționează pe bună dreptate cazurile de spălare de bani și uh, cota încă destul de ridicată de uh, credite neperformante, de datorii de, de uh, proastă calitate din sistem. Delegația Polona din grupul ECR va susține raportul nostru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Urmează acum un minut domnul Viegas. Mulțumesc! Mulțumesc. Întrebarea pe care ar trebui să ne punem este cum am uh, obținut un uh, sistem financiar, un, cum putem obține un sistem financiar care să rezolve problemele uh, Uh, economiei noastre, pentru că acest sistem financiar continuă să fie o problemă pentru Uniunea Europeană și nu o soluție. Suntem preocupați de uh, curățarea bilanțurilor băncilor, fără să ne gândim care au fost mecanismele care au dus la criza financiară, la această spirală a riscurilor. Ne-am uh, uitat la bilanțurile bancare, am stabilit ratele conform acordurile de la bază, dar în continuare, prin achiziții și fuziuni se creează noi megabănci care în viitor ne vor crea noi mari probleme. Și în fine, în cele din urmă, am uh, reușit să uh, punem ESM-ul uh, în slujba mecanismului de rezoluționare a băncilor. Asta ce înseamnă? Că mecanismul de stabilitate va servi tot băncilor, vom da Uh, mult mai mult, uh, mulți bani băncilor, în loc să punem băncile în serviciul economiei. Domnul Mono, un minut. Domnule președinte, pentru patrioții francezi, directiva aceasta federalistă de Uniune Bancară este o legislație totalitară și antidemocratică. Totalitară, pentru că din 40 uh, 9, din 2014 încoace băncile și-au, statele membre și-au pierdut Uh, controlul asupra uh, statele membre și apoi controlul asupra băncilor prin transfer, transferul asupra uh, un, un transferul puterii la de, birocrații de la Frankfurt. În, în felul acesta s-a tăiat legătura organică între stat și sistemul bancar, făcând statele complet impotente. Atunci când va fi următorul crack financiar, clienții vor fi spoliați, clienții băncilor vor fi spoliați. Într-o zonă euro în care mondialismul financiar exportă risc de insolvabilitate permanent. Această directivă federalistă de Uniune Bancară este foarte periculoasă pentru stabilitatea socioeconomică a țărilor europene. În numele democrației și interesului general al cetățenilor, trebuie să punem capăt de urgență acestei aberații europeni, europeniste și să redăm controlul băncilor uh, la nivel strict național, adică popoarelor. Mulțumim. Un minut și jumătate, domnul Langen Mulțumesc și mulțumesc raportorului. El a preluat în linii mari poziția PP-ului și vreau să mulțumesc pentru un raport foarte bun. I-am ascultat pe ultimii doi vorbitori, reprezentantul FDD și reprezentantul GUE. Ambii au depus amendamente. GUE vrea să dizolve Uniunea Bancară, EFDD vrea uh, să uh, facă excepții pentru Italia. Dacă asta este soluția găsită, atunci putem să ne facem bagajele să plecăm. Nu vreau doar să mulțumesc raportorului, vreau să spun și care sunt elementele cheie pentru noi. Toată lumea știe, toți cei care s-au ocupat de criza bancară știu că a venit din cauza lipsei reglementării și din cauza lăcomiei. Uh, deci lăcomia branșei bancare a fost cea care a cauzat probleme. Am uh, dat peste 30 de Uh, acte normative. Pentru asta vreau să mulțumesc Comisiei pentru uh, ajutor și să deplâng faptul că a durat foarte mult la Consiliu. În primul rând, pentru noi contează foarte mult proporționalitatea între băncile mici și mari. În America este o reglementare pentru Wall Street și pentru uh, cei mici. În Europa nu s-a realizat așa ceva. În al doilea rând, lupta împotriva spălării banilor va avea succes doar dacă este implementată și de statele membre. În al treilea rând, uh, Creditele neperformante trebuie să fie demontate în continuare, aici e clar. În al patrulea rând, uh, diversitatea modelului bancar european nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Mie mi s-a părut că, mai ales cu exemplul Germaniei, mereu și mereu se încearcă asta și nu în ultimul rând sistemul de garantare a depozitelor este important și el intră în joc doar dacă, momentul, uh, doar dacă riscurile sunt demontate și nu are nimic de a face cu faptul că se încheie perioada aceasta de legislatură. Mulțumesc! Mulțumim! Un minut și jumătate are cuvântul doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, cred că vorbim aici despre un raport uh, util în legătură cu starea Uniunii Bancare. Ați reamintit o serie de puncte și aș dori să vă indic uh, că bună, buna funcționare a acestei uniuni bancare este esențială pentru funcționarea economiei noastre și vă atrag atenția asupra a două mesaje, în primul rând. Primul este că trebuie să mergem mai departe. Și, după cum ați menționat, lupta împotriva spălării de bani obligă consolidarea autorităților, uh, ceea ce ați decis și în sens în care Parlamentul v-a susținut, autorităților bancare europene care să devină uh, un front comun împotriva spălării de bani. Acest lucru nu va fi posibil decât cu o revizuire a guvernanței autorităților de supraveghere și am dorit ca Comisia să ne susțină în mandatul acordat cu o mare majoritate în Comisia competentă. Al doilea mesaj pe care aș dori să-l formulez aici este dezbaterea între reducerea riscurilor și punerea în comun a riscurilor. Pentru că avem impresia că câteodată anumite, anumiți membri ai Parlamentului European au o capacitate de derapaj progresiv al exigențelor până când acestea devin inacceptabile și vor să facă parte din Uniunea Bancară din, din prima zi. Însă aici vorbim despre reducerea riscurilor și anumite state membre trebuie să fie însoțite, recompensate în ceea ce privește acest angajament în sensul EDIS. Și acest lucru trebuie avut în vedere de comisie pentru a putea să avanseze. Mulțumim foarte mult, doamnă Beres. Urmează un minut, domnul Strabati. Domnule președinte, în urmă cu un an, Mario Draghi a venit în această instituție și a spus că EDIS, schema unică de garantare a depozitelor, ar fi un pilon uh, absolut important uh, din una bancară. Doamna Beres a subliniat asta, domnul Langen a menționat riscurile. Eu spun că EDIS face ca Uniunea Bancară să nu fie mai sigură, ci mai uh, plină de riscuri. În primul rând, am văzut care sunt riscurile la bănci și am văzut uh, cum se încearcă sanarea bilanțului și cum se poate curăța bilanțul. Se întâmplă asta. În al doilea rând, domnul Draghi iarăși produce credite proaste, iar băncile vor fi forțate să-și asume niște riguri pe, riscuri pe care în mod obișnuit n-ar, nu, nu și le-ar asuma. Și apoi, hazardul moral. El este iarăși o problemă. Pentru că atunci când toată lumea răspunde de o problemă, nu mai răspunde nimeni. Sau când altul plătește nota de plată, se fac excese. Deci, facem exact asta acum și încurajăm băncile să comită erori. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Strabati. Urmează acum un minut domnul Urban Crespo. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut 11 ani de la criza financiară și marea reformă a sistemului bancar anunțată a, este un eșec. Europa nu este astăzi mai protejată în fața unei viitoare crize financiare. Uniunea bancară face o concentrare din ce în ce mai mare a sectorului, unde uh, micile și mediile, băncile mici și mijlocii sunt înghițite de cele mari nici o bancă nu va fi salvată cu bani publici, ni se spune. Banca Europeană ă, face presiuni asupra băncilor ă, pentru ca aceasta să-și lase ă, clienții în, în mâinile fondurilor rapace. Nu îi preocupă absolut deloc protecția consumatorilor. Avem nevoie de un sistem financiar stabil, sub control democratic și popular. Din păcate, Uniunea Bancară ne duce în sensul contrar. Nu suntem mai bine pregătiți, apărăm în continuare băncile și nu cetățenii. Mulțumim foarte mult. Urmează un minut, domnul Vali. Grazie, președinte. Mi spiace că colega Lange se... Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău să văd că domnul Langen a plecat deja. Știu că vrea să vorbească despre băncile italiene. Sunt sigur că uh, vrea să ajute nu numai băncile italiene, ci și băncile germane, care sunt foarte expuse la NPL-urile din sectorul de shipping, la creditele neperformante ale sectorului de shipping. Așadar, într-adevăr, sunt într-adevăr stocuri mari de credite neperformante și prin uh, mecanisme de supraveghere al Băncii Centrale Europene, uh, se preiau uh, sugestii și din partea băncilor private și sigur că suntem deschiși față de sugestiile Germaniei și ale uh, stresului de test făcut de, pe, pentru BlackRock. Uh, deci cred că am putea să fim mai uh, sensibili față de aceste chestiuni. Băncile în Franța, în Germania au primit o grămadă de bani și Italia face un mare efort. Noi am încercat să rezolvăm multe crete neperformate în ultimii ani și cred că ne uh, merităm uh, susținere și respect pentru că muncim să uh, prevenim probleme mai mari în viitor. Urmează domnul Rosati. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisii... Dragi colegi, sunt de acord. Am progresat foarte mult uh, cu construcția Uniunii Bancare, dar să nu uităm că facem asta deja în ultimii șapte ani. Edificiul nu este gata și vreau să vă atrag atenția asupra a trei subiecte care sunt foarte importante la ora actuală. În primul rând, trebuie să încheiem uh, procedura de finanțare a fondului pentru rezoluție bancară. Am avut probleme cu schimbarea mecanismului de stabilitate în acest sens. În continuare, se spune că nu avem un sistem european pentru garantarea depozitelor și avem nevoie de așa ceva. Și nu în ultimul rând, menționez că avem prea multe credite neperformante, credite care nu vor fi rambursate, cel mai probabil, și acestea vor cântări foarte greu. Va fi foarte greu pentru noi să ieșim din criză. Aveam un minut și jumătate, domnule președinte, îmi cer scuze. Deci, toate aceste lucruri vor, uh, ne vor îngreuna situația și va fi destul de dificil să ieșim dintr-o viitoare criză. Deci vă rog frumos să terminați lucrările pentru a încheia Uniunea Bancară. Mulțumim foarte mult, domnule Rosati. Îmi cer scuze, da, a fost greșeala mea. Urmează acum doamna Kainen, un minut și jumătate. Kymmenen vuotta finanssikriisistä on oikea ajankohta la 10 ani după criza financiară, este un moment bun să ne uităm la ce s-a întâmplat și să vedem cum uh, au uh, gestionat uh, instituțiile problemele prin intermediul Uniunii Bancare. Și vreau să mulțumesc Comisiei pentru toate cerințele care au fost stabilite ca să putem uh, stabili Uniunea Bancară încă din această legislatură. Deci vreau să vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă la nivel politic. Sunt trei chestiuni aici. Suprandatorarea, serviciul uh, datoriei, investițiile de risc. Uh, știți uh, raportul Likenen, care a rămas așa cumva în suspensie. Sigur, există finanțare sustenabilă și dacă ne uităm la operațiunile băncilor și în special la cele de creditare. Apoi o altă problemă este cum reglementăm alți operatori, cum ar fi fonduri de risc și alte tipuri de fonduri, pentru ca acestea să îndeplinească aceleași cerințe și ca să nu ajungă micii investitori în situații la fel de riscante cum uh, au ajuns băncile. Și asta e o soluție la care, pe care va trebui să o găsească Parlamentul și Comisia. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Începe domnul Caputo. Grazie, <coughs> grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a asigura stabilitatea financiară, avem nevoie de o uniune bancară continuă și completă, cu măsuri care să reducă riscul bancar. Obiectivul Uniunii Bancare nu este doar să garanteze, garanteze stabilitatea financiară, ci și să se asigure că avem modele sustenabile, modele bancare sustenabile în Uniunea Europeană. Trebuie să împingem Uniunea Europeană către un model unic, dar asta nu se poate face pe seama uh, micilor bănci care sunt cele mai apropiate de cetățeni. De cetățeni. Uh, mecanismul unic european de supraveghere cere o abordare unică în ce privește uh, spălarea de bani și evaziunea fiscală. Deci încercăm să susținem munca autorității uh, bancare europene, dar există preocupări legate de